votăm uh, situația uh, persoanelor cu albinism în Africa. De fapt, în acest context au fost și făcute remarcile colegiului colegului nostru. E vorba de Malawi. Vot cu apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea și s-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la propunerea comună de rezoluții din partea șase grupuri politice pe tema Bahrainului. Mai întâi, alineatul 2 a textului original, cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Alineatul 10, text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? Se închide. Se adoptă. Aliniatul 13, primul amendament 3. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Aliniatul 14, text original, 3 părți. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificare. S-a deschis votul. Dacă ați votat, s-a închis. Se adoptă. Partea a treia. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceeași majoritate se adoptă. Apoi, amendamentul 4, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis. Se adoptă. Considerentul A, text original, o părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificare. Votare electronică. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm acum rezoluția întreagă. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la Myanmar, mai ales situația comunității Rohingya. Alinatul 4, amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, se închide. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul da? Verificare. Bine, verificăm. Vot electronic s-a deschis. A votat toată lumea. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotriva? Verificăm. E prea periculos. A votat toată lumea, s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la rezoluție. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Da? Sigur, sigur. Vă rog, domnule Golniș, vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte, pentru echitatea cu care îmi dați cuvântul un minut pe baza articolului 166 pe care l-ați evocat în legătură cu colegul nostru, cu care nu împărtășesc neapărat părerile și care nu aparține aceluiași partid, partid politic cu mie. Vreau doar să observ că articolul 166 vă dă dreptul să sancționați un deputat care per, perturbează, deranjează ședința, care, împie, care gesticulează, care împiedică colegii să vorbească și care persistă în comportamentul său și mie mi s-a întâmplat odată să mi se aplice acest articol în acest parlament, însă acest articol protocol nu vă dă dreptul de a sancționa conținutul discursului unui deputat. Dacă vă începeți cu aceste măsuri, veți avea foarte mult de lucru. Pentru că puteți condamna pe oricare dintre colegii mei. Nu mi se pare că acesta este un respect al libertății de exprimare a unui parlamentar. Nu trebuie să vă faceți judecători și să sancționați în mod repetat deputații pentru conținutul exprimărilor lor. Aveți grijă, domnule Golniș. Domnul deputat Corvin Miche, la ultima ședință în acest parlament, a spus că refugiații care vin aici sunt uh, mizeria pe care o aruncă Africa peste Europa. Acesta este motivul pentru această sancțiune și nu îmi pare rău, așa mi se pare că este corectă și justificată. Trecem acum mai departe la raportul Kovacev, cel de-a 71-a sesiune a adunării generale a Organizației 1, paragraful 1, două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la alineatul 1, text original două părți, prima parte cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 Închide votul. Se adoptă. Text original la punctul V, aliniatul 1, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Punctul AD din textul original, vot cu apel nominal, s-a deschis. S-a închis. Și se adoptă. Alineatul 1 AM, text original, vot cu apel nominal s-a deschis. A votat toată lumea, s-a închis. Se adoptă și acum trecem la următorul amendament 8. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Da, bine. Da, trebuie să ridicați mâna dacă vreți ca să nu mai greșesc. Se verifică electronic, vă rog. Dacă ați terminat de votat, s-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 4 acum. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Text original la punctul AP. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum, text original de la punctul A, Q. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. AR, amendamentul 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Aniatul 1, AS, text original, 4 părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A patra pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 1, uh, amendamentul 3, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Ați votat. Se închide. Și se respinge. Trecem atunci la textul original, la punctul AV. Trei părți. Prima parte pentru, Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a treia. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Și se adoptă. Punctul A W. Text original, două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă de asemenea și amendamentul 6, cinei pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins de asemenea și acum rezoluția în totalitatea sa, vot cu apel nominal care s-a deschis. Dacă ați terminat de votat, se închide acum. Raportul Covacev este adoptat. Trecem acum la raportul doamnei Stevens, punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Aliniatul 1, două părți. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 15, text original. Prima parte cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Partea a doua pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. De asemenea, Aliniatul 16, text original, două părți. Prima parte cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Partea a doua pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă de asemenea. Alineatul 25, text original în două părți. Prima parte cinei pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28, text original, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 31, două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bun. Votăm uh, electronica să verificăm dacă doriți. Ați terminat de votat? Ați terminat de votat? Se închide. Și se respinge. 116. Acum prima parte, vot cu apel nominal. Se deschide votul. Dacă ați votat, îl închid. Și se adoptă. Partea a doua, tot cu apel nominal, se deschide votul. Dacă a votat toată lumea, se închide acum. Se respinge. Trecem acum la 118, text original. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 127, două părți, prima parte pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 2, a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm partea a doua. Electronic s-a deschis votul și se închide. Interesant. Respins. Alineat 147, text original. cinei pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 149, două părți, prima parte, pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri? De asemenea, se adoptă. 165, prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Da, verificăm. Verificăm electronic uh, partea a doua. S-a deschis votul acum. S-a închis. Și se adoptă. Și am ajuns la considerentul Z. Text original, două părți, prima parte cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Foarte strânsă această adoptare. Partea a doua, vot cu apel nominal. S-a deschis. Vota toată lumea. S-a închis. Se adoptă. Considerentul AA, text original, tot vot cu apel nominal, prima parte. S-a deschis. Vota toată lumea. Se închide. Se adoptă. Și partea a doua, tot cu apel nominal, vă rog. Și această votare s-a deschis acum. Și dacă ați votat, se închide și Se respinge. Bun, atunci trecem la rezoluția în totalitatea sa. Vot cu apel nominal și s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, putem să o și închidem. Și se adoptă acest raport. Iar acum trecem la articolul 106 din regulamentul de procedură mențiune de sănătate permise înscrise pe produsele alimentare. Alineatul 3, alineatul 4, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis. Respins. Trecem la amendamentul 20. Acum cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Considerând A, text original cine pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie verificat, vă rog, electronic, se deschide votul. Și se închide. Se adoptă. Trecem la amendamentul 5. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Vot electronic se deschide acum. Dacă a votat toată lumea, se închide și se adoptă. Amendamentul 6. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Dacă nu ridicați mâna, nu pot să văd. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Ați votat? S-a închis votul. Și se adoptă. Considerentul B text original cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie verificat. Verificăm electronic considerentul B. S-a deschis. Dacă ați terminat, s-a închis. Și se adoptă. Acum trecem la amendamentul 1, vot cu apel nominal. S-a închis votul, s-a deschis votul, îmi cer scuze. Dacă a votat toată lumea, s-a închis. Se respinge. Text original, considerentul C. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. După considerentul reducere, amendamentul 2, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Da, sigur, cum doriți. S-a deschis verificarea electronică. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 12, 11 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri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 împotrivă, abțineri și se adoptă. Geht doch flott.